Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Consiliului și Comisiei Progresul, progresele înregistrate în ce privește um, deținuții de la Guantanamo și închiderea închisorii de la Guantanamo. Dau mai întâi cuvântul Consiliului. Mr. President. președinte. După cum bine știți, Uniunea Europeană a primit cu multă satisfacție promisiunea făcută de președintele Obama de a închide centrul de detenție din Guantanamo. Această promisiune a fost făcută în discursul său uh, de investitură și această afirmație a fost reiterată într-o declarație comună între uh, Uniunea Europeană și SUA pe data de 15 iunie anul trecut. Noi ne dorim ca în fiecare moment să se aplice legea, să se respecte drepturile omului. Și Statele Unite, în, prin această declarație, au afirmat exact același lucru. O afirmație care părea incompatibilă cu ideea de a menține încă deschisă, uh, centrul de deten- deschis centrul de detenție din Guantanamo. Acest lucru a reprezentat un pretext al propagandei utilizat de Al-Qaeda. E adevărat că data la care se uh, spera, și anume un an, pentru a închide uh, această, acest centru de detenție a trecut, e adevărat. Însă există dificultăți, putem da anumite exemple. În ceea ce privește deținuții originari din Yemen. Aceștia nu au putut să fie returnați în mod imediat. Un alt exemplu. Vedem că acest subiect este destul de controversat în interiorul Statelor Unite, deși ne bucurăm de faptul că președintele Obama și administrația sa este perseverentă în această dorință de a închide Guantanamo și asta în ciuda opoziției cu care se confruntă și chiar opoziția nu numai din uh, rândul uh, republicanilor, ci și din rândul democraților. În orice caz, există anumiți deținuți din Guantanamo care au fost eliberați și care vor fi judecați de către tribunale normale, or, obișnuite. Uh, Ali Seis Muhammad, care se pare că ar fi participat la atentatul din 11 septembrie, în ciuda faptului că această eliberare a suscitat o neliniște imensă în Statele Unite. De aceea, noi întotdeauna am fost foarte clari în momentul în care am avut discuții cu uh, reprezentanții Statelor Unite și este evident că vizita pe care a făcut-o la Bruxelles, trimisul special al Statelor Unite pentru acest subiect, domnul Dan Fried, fost responsabil al uh, relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, merg în acest sens el se ocupă acum cu gestiunea închiderii centrului de detenție din Guantanamo și a făcut o vizită la Bruxelles în cadrul dialogului referitor la drepturile omului pe care noi îl avem în mod repetat cu Statele Unite și a exprimat în mod clar preocuparea și îngrijorarea Uniunii Europene pentru faptul că se face apel din ce în ce mai des la acele comisii militare noi ne-am exprimat poziția și am spus că suntem împotriva pedepsei cu moartea. Sunt poziții foarte clare, foarte ferme, pe care Uniunea Europeană le-a menținut din totdeauna și le va menține în continuare în relațiile sale cu Statele Unite. Îmi imaginez că și în relațiile dintre membrii Parlamentului, având în vedere dialogul transatlantic între legiuitori, cu siguranță că și dumneavoastră veți avea ocazia să uh, enumerați aceleași principii și valori. Noi suntem de părere că Uniunea Europeană și-a îndeplinit partea ce revine din acordul pe care l-a semnat cu Statele Unite. Un acord care s-a uh, transpus în declarația comună pe care am menționat-o anterior. Există state membre care au acceptat deja să primească persoane care au fost deținute în Guantanamo, Cifra pe care o avem la dispoziție deocamdată este următoarea. Statele membre care și-au manifestat uh, dorința, care au uh, exprimat dorința de a primi uh, deținuți, această cifră se ridică la 17 persoane, având în vedere faptul că anumiți deținuți au fost de asemenea primiți și în Elveția, care este membru asociat, nu este stat membru al Uniunii Europene, ci partener asociat mecanismul care a fost găsit de către miniștrii de interne ai Uniunii Europene a permis uh, să concretizăm această dorință de a ajuta Statele Unite în gestiunea dosarului Guantanamo. Cu toții ne-am dorit să se închidă acest centru de detenție care contravine drepturilor uh, omului și libertăților fundamentale și de aceea Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția pentru ca acest lucru să se poată realiza. Uh, și trebuie să facem acest lucru în concordanță cu deciziile luate de fiecare stat membru într-un mod uh, independent în ceea ce privește modul în care se vor gestiona uh, acești ge- deținuți. În momentul de față, putem spune că există 242 de deținuți în Guantanamo și 44 dintre ei au fost uh, deja eliberați. Existența acestui centru de detenție, doamnă președinte, constituie o problemă serioasă, atât pentru relațiile transatlantice, cât și pentru respectarea drepturilor omului. Și declarația comună care a fost făcută în acest sens uh, stipulează în mod clar că o astfel de uh, situație nu se mai poate reproduce pe viitor. Cel puțin asta este intenția autorităților nord-americane. Și acest lucru, bineînțeles, a contribuit Uniunea Europeană a contribuit cu siguranță la obținerea unei astfel de poziții din partea Statelor Unite asupra faptului că au reușit să-și modifice viziunea referitor la Guantanamo. După cum v-am spus, și acest lucru se oglindește de asemenea și în declarația comună Uniunea Europeană-Statele Unite, există posibilitatea de a ajunge la un acord referitor la anumite principii care să reprezinte un punct de referință comun în contextul acesta de luptă împotriva terorismului. Și acest dosar se include în declarația comună UE-SUA. Cu toții ne dorim ca centrul de detenție să fie închis, la Guantanamo și ne felicităm de faptul că președintele Obama continuă și uh, își ține promisiunea făcută. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul comisar. Madam President, honorable members of the... Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Uniunea Europeană, inclusiv Comisia Europeană, au solicitat de mai multe ori închiderea uh, centrului de detenție de la Guantanamo Uniunea Europeană a stabilit un cadru în două faze pentru a susține închiderea acestui centru. În primul rând, prin uh, concluziile Consiliului de uh, uh, Justiție și Afaceri Interne din 2005, prin mecanismul de schimb de informații și prin poziția comună a Uniunii Europene, a statelor membre și a Statelor Unite cu privire la închiderea centrului de detenție de la Guantanamo în 15 iunie 2009. Concluziile Consiliului și declarația comună spun foarte clar că deciziile cu privire la primirea foștilor deținuți și determinarea statutului lor juridic sunt de responsabilitatea și competența exclusivă a statului membru sau stat uh, asociat Schengen care primește persoana respectivă. Foștii deci, deținuți care sunt primiți prin acest uh, sistem au acces la măsuri uh, în statele membre conform uh, justiției aplicabile. Cu privire la închiderea uh, acestui centru, pe 15 iunie, președintele Consiliului a scris celor doi președinți ai grupului operativ de detenție la Guantanamo făcând niște recomandări pe baza principiilor de drept internațional care se aplică luptei împotriva terorismului. Acesta include uh, niște declarații foarte clare cu privire la accesul la un proces echitabil, uh, dreptul de a contesta uh, detenția, de asemenea uh, eliminarea, eradicarea torturii. S-au discutat atunci în detaliu uh, Um, toate chestiunile legate de dialog în contextul dreptului internațional. Comisia consideră că garanțiile stabilite atunci sunt importante pentru dialog, pentru că ele contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care lupta împotriva terorismului ar trebui să respecte um, statul de drept și dreptul internațional, inclusiv în domeniul drepturilor omului, dreptul refugiaților și dreptul umanitar internațional. Uniunea Europeană se opune pedepsei cu moartea și a intervenit în cazuri individuale în state terțe, inclusiv în Statele Unite ale Americii, pentru a preveni executarea uh, persoanelor respective. Comisia va lua măsuri dacă există un fost uh, un fost uh, deținut de la Guantanamo care este uh, condamnat la uh, moarte. Abordarea luată de președintele Obama până acum este aceea de a închide Guantanamo și sperăm să vedem niște progrese serioase în acest sens pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar! Am acum uh, vorbitorii care vor vorbi în numele grupurilor politice, domnul Sala Franca, în numele PP, Uh, două minute. Mulțumesc, președinte, domnule comisar, domnule ministru. Nu trebuie să uităm faptul că Parlamentul European s-a pronunțat deja asupra situației deținuților din Guantanamo și asta cu diferite ocazii prin diferite rezoluții. Președintele Obama, în momentul în care uh, s-a angajat să închidă centrul de detenție din Guantanamo, a făcut-o acum un an de zile și a cerut deja, a, a expirat această dată pe data de 22 ianuarie. Și știm că de multe ori în politică e mult mai ușor să faci uh, promisiuni decât să le îndeplinești. Pe de altă parte, așa cum spunea și reprezentantul Consiliului, uh, trimisul special al președintelui Obama a venit în uh, Bruxelles, a discutat cu diferiți reprezentanți ai statelor membre și a solicitat colaborarea noastră uh, această colaborare trebuie să se facă pe baza anumitor premise, în așa fel încât să se poată realiza promisiunea făcută de către președintele Statelor Unite de închiderea centrului de detenție. Uniunea Europeană poate colabora în acest sens, dar în funcție de anumite criterii. Trebuie să asigurăm securitatea statelor noastre membre. Iar în acest sens, aș dori să vă amintesc decizia luată de anumite state membre și știu că Spania propria mea țară a luat astfel de decizii și sunt încântat de faptul să văd că acum președinția Uniunii Europene este una spaniolă. Aș dori să vă întreb dacă doriți să luați măsuri suplimentare pentru a încerca să găsiți o armonizare a modului în care statele membre răspund uh, față de această situație a uh, foștilor deținuți din Guantanamo care provin din Yemen. După cum știți, această decizie ține mai degrabă de fiecare stat membru care ia o hotărâre în mod suveran. Ultima întrebare, doamnă președinte. Este evident încă mai rămân 190 și ceva de deținuți. O, în jur de 40 de deținuți vor fi uh, supuși unei jurisdicții americane. Însă mai sunt foarte mulți care nu vor fi eliberați pentru că nu există suficiente dovezi. Deci, care este gradul de pericol uh, pe care aceștia îl prezintă. Uh, de ce Statele Unite nu doresc să îi elibereze? Și aș dori să știu din partea Consiliului și a Comisiei care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste persoane uh, care vor fi supuse unei jurisdicții americane. Vă mulțumesc. Thank you. Now on behalf of the... Mulțumesc acum în numele socialiștilor și democraților, doamna Gomez, pentru două minute. Guantanamo este o creație a administrației Bush, dar acest lucru nu ar fi fost posibil uh, fără tăcerea um, Uniunii Europene și fără consimțământul aliaților. Acum trebuie să facem tot ce putem pentru a pune capăt acestui capitol rușinos al istoriei lumii. Dialogul transatlantic și toate celelalte instrumente trebuie folosite pentru a respecta drepturile deținuților de la Guantanamo. Trebuie să existe un răspuns unic pentru toate aceste cazuri și este șocant faptul că atât de multe țări au închis ochii la uh, ce făcea administrația Bush sau au fost chiar complice și au acceptat aceste transferuri um, de uh, deținuți um, ilegale. A avea o poziție față de Guantanamo este uh, o obligație. Acest lucru face parte din politica um, externă comună a Uniunii Europene. Acum, înaltul reprezentant ar trebui să ia inițiativa, iar ar trebui să propună o adevărată strategie ca să ajutăm Statele Unite să închidă Guantanamo. Și mai ales pentru a ajuta acești deținuți sau foști deținuți să se reintegreze în societate și trebuie respectat și dreptul lor la reîntregirea familiei. Vreau să salut contribuția țării mele, a Portugaliei, care a fost un pionier în domeniu și care a ajutat administrația Obama, dând un exemplu celorlalte țări europene. Noi am vrut să facem ce am putut pentru a primi asemenea persoane care au suferit pentru că au fost ținute în închisoare uh, la Guantanamo. Mulțumesc acum doamna Sara Latford în numele grupului liberalilor. Mulțumesc, doamna președintă. Mai multe țări europene au fost uh, complice la aceste transferuri ilegale sau la dețineri ilegale. Unii, cum spuneau, au participat activ, alții n-au știut și alții s-au prefăcut că nu știu. Uh, dar noi am continuat uh, să tragem semnalul de alarmă și uh, nouă ne-a păsat de la bun început de Guantanamo și de deținuții de acolo. Am salutat decizia președintelui Obama. Știm foarte bine că situația este dificilă, dar este atât de frustrant faptul să vedem că aproape 200 de persoane încă se găsesc acolo. Persoane precum Halicek Mohamed, Uh, ar trebui să um, um, fie judecate de tribunale uh, federale. Acest lucru ar trebui să se întâmple în urmă cu opt ani și el nu ar trebui să fie un exemplu uh, unic. Cum spuneam, au existat cazuri de complicitate și noi vom rezista și amenințelor din partea Chinei în ce privește pe cetățenii uiguri. Dar, pe de altă parte, este uh, surprinzător faptul că Statele Unite refuză să primească cetățeni uh, uiguri care au fost deținuți la Guantanamo pe propriul său teritoriu. Să nu uităm faptul că au trecut deja 8 ani de zile și Guantanamo reprezintă o um, încălcare gravă a drepturilor omului și a oricărei forme de justiție. Apoi, să nu uităm că unii care au fost trimiși în uh, statele de origine, precum în Arabia Saudită, după ce au, au avut de suferit torturi din partea uh, um, celor de la Guantanamo, apoi au fost torturați și de propria poliție sau de, uh, de reprezentanți um, ai armatei americane care se aflau în Arabia Saudită. Abuzurile continuă, dar noi trebuie să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Mulțumesc în numele uh, uh, verzilor, doamna Hautala. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnule președinte, în exercițiu al Consiliului, ați menționat reprezentanții oficialii administrației americane care discută cu parlamentarii de la Bruxelles. Sigur că Parlamentul se află într-o poziție cheie, încurajează statele membre să aibă o abordare deschisă și de colaborare față de închiderea centrului de detenție de la Guantanamo. Acesta rămâne un puternic simbol al nedreptății și este în interesul Europei ca el să fie închis. Ne-am exprimat în această după-amiază această poziție. Este o poziție pe care o exprimăm uh, întotdeauna de ceva vreme încoace în mod repetat, le-am spus americanilor că nu vrem să discutăm doar despre uh, locurile către care vor fi trimiși uh, cei de la Guantanamo, ci dorim să vorbim cu autoritățile americane și despre politica lor în sfera centrelor de detecție și a dreptului penal, pentru că ar trebui să respecte statul de drept. Sper uh, domnule președinte, în exercițiu că veți lua în serios aceste um, îngrijorări ale noastre și veți discuta aceste puncte cu Statele Unite. În ultimul rând, domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că Europa trebuie, în primul rând, să-și facă ordine în propria ogradă, uh, pentru că există detenție ilegală și în Europa. Trebuie să continuăm munca pe care am făcut-o până acum, pentru că Uniunea Europeană nu a făcut încă lumină în rolul statelor membre în această chestiune a detenției ilegale. Pe teritoriul Uniunii Europene, în numele grupului ECR, domnul Cearnețchi, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, lumina uh, celor spuse de doamna Hautala, aș dori și eu să spun că nu există niciun fel de dovezi solide care să demonstreze existența vreunui uh, centru de detenție secret uh, în Europa, cel puțin în ceea ce privește Polonia. Revenind acum la Guantanamo. Este semnificativ faptul că vorbim despre acest subiect într-un moment în care administrația Obama uh, își desfășoară mandatul. Putem să vedem foarte clar că nu este doar un uh, produs al uh, politicii îngrozitoare a lui George Bush uh, Jr. Este mult mai complicată această poveste pentru că um, reprezentantul guvernului spaniol, vorbind ca președinte în exercițiu al Consiliului, vorbea despre poziția americană actuală. Doamnelor și domnilor, eu v-aș spune că e un lucru bun că Uniunea Europeană discută uh, despre victimele terorismului. De asemenea, acceptați uh, o întrebare din partea doamnei Hautala? Doamnă președinte, eu mă refeream la ceea ce a spus distinsa colegă din grupul uh, verzilor. Dar uh, acceptați o întrebare din, cauza, din partea dânsei? Doamnă Hautala, vă rog. doamnă președinte, domnul Cernețchi poate că nu știe că pe 22 decembrie 2009 un guvern european a admis pentru prima dată că pe teritoriul său au existat centre de detenție de acest tip. O comisie a Parlamentului lituanian a declarat că o închisoare CIA a fost operațională pe teritoriul Lituaniei ca parte din eforturile antiteroriste. Guvernul din Lituania a fost implicat în această declarație. Doriți să răspundeți, domnule Cernețchi? Vă mulțumesc pentru această remarcă, dar aș dori să vă informez că eu sunt reprezentant al Poloniei și nu al Lituaniei. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Scholz din partea grupului GUE-NGL. Un minut. Doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi, salut explicit faptul că Parlamentul European se ocupă din nou de încheierea odată și pentru totdeauna a torturii de la Guantanamo. Uh, eu mă alătur tuturor colegilor care au uh, cerut o act acți- acțiune uh, decisivă din partea Uniunii Europene. Este o problemă a cooperării uh, transatlantice. Aproape 800 de oameni din mai mult de 40 de țări au fost uh, um, deținuți acolo fără să fie puși sub acuzație, fără să aibă dreptul, fără să aibă un avocat, fără să fie duși în fața unui tribunal, nerespectându-li se drepturile cele mai elementare. Până în ziua de astăzi există și guverne europene care au participat la acest lucru și uh, această solicitare de a primi uh, deținuți în statele europene uh, este una în care eu solicit uh, comisiei să ia uh, măsuri foarte rapide. Uh, utilizarea uh, centrului de la Guantanamo ca și centru de um, tortură este uh, um, încalcă dreptul internațional și poate că doamna Ashton ar trebui să uh, pună uh, odată și pentru totdeauna capăt acestor uh, practici. În numele grupului Europa a Libertății și Democrației, domnul Natras, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vin din regiunea West Midlands o, orașul uh, unui taliban, așa numit taliban, care a fost deținut la Guantanamo. Noi am văzut cum unii cetățeni au putut să fie deportați într-o altă țară decât a lor și să fie deținuți acolo, fără dreptul la a fi judecați, fără dreptul la apărarea din partea unui avocat. Aici nici răspunderile, nici drepturile omului, nimic nu este respectat. Pot să vă dau o întreagă listă cu cetățeni britanici care au avut de suportat asemenea situație și nu numai în Guantanamo sau numai între mâinile uh, uh CIA-ului, chiar, ci chiar și între mâinile Uniunii Europene din cauza mandatului de arestare european pe care, uh, care a fost creat cu consimțământul acestui for. Deci, înainte de a condamna Statele Unite ale Americii, uitați-vă în oglindă și vedeți-vă uh, propria ipocrizie. Acum, domnul Obermeier, în calitate de membru neafiliat. Mulțumesc, doamnă Mulțumesc, doamnă președinte. Închiderea centrului de detenție de la Guantanamo este un semnal că Statele Unite au recunoscut faptul că trebuie să uh, respecte drepturile omului, chiar și în lupta lor împotriva terorismului. Slovacia, Italia și alte state membre și-au declarat deja bunăvoința de a primi deținuți. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie discutat la nivel european pentru ca uh, un deținut să poată să fie uh, primit într-un în anume stat și nu cumva din cauza uh, acordului la Schengen să uh, circule liber prin Europa. Domnule Scholz, e clar că există niște riscuri. Aceste riscuri trebuie să fie uh, luate în considerare și trebuie verificată foarte serios situația deținutului și sosirea sa și faptul că el stă în statul respectiv care îl primește și, în primul rând, trebuie să vedem uh, niște motive foarte serioase pentru care e, deținuții nu pot rămâne în Statele Unite. Mulțumesc. Vorbitorii care vorbesc în nume individual, domnul Coelho, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte al Consiliului, Închisoarea de la Guantanamo a fost o mare eroare a administrației Bush, care a încălcat toate convențiile internaționale, Convenția împotriva torturii, Convenția împotriva uh, tratamentului inuman și acest centru de detenție a dus la încălcarea drepturilor omului și la faptul că s-a practicat în mod clar tortura. S-a afirmat în mod clar faptul că era esențial să se închidă acest centru de detenție, în așa fel încât Statele Unite să-și poată regăsi autoritatea morală pe care o pierduseră prin utilizarea unui astfel de instrument în lupta împotriva terorismului hotărârea președintelui Obama i-a fost clară încă din prima zi, în momentul în care a devenit președinte, pentru a pune capăt acestui, uh, acestei închisori, pentru a închide acest centru de detenție. Misiunea sa nu este una ușoară, cu atât mai mult cu cât Congresul American nu a fost foarte binevoitor în domeniu. Parlamentul European și el a fost destul de împărțit în ceea ce privește strategia noastră transatlantică, însă avem un consens stabilit în mod clar în ceea ce privește centrul de detenție detenție din Guantanamo. Suntem în mod clar împotriva acestuia. Există posibilitatea de a cere închiderea uh, centrului de detenție uh, din Guantanamo și asta, această posibilitate exista deja încă de pe vremea războiului din Irak. Anumite state membre, așa cum spunea domnul Salafranca, au acceptat să primească anumiți deținuți E o decizie care se bazează pe uh, suveranitatea fiecărui stat membru în domeniu. E vorba de cooperare la nivel european. Avem un spațiu de liberă circulație, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, sunt oarecum îngrijorat de faptul că situația nu avansează așa cum ne dorim în Statele Unite. Și întrebarea mea este următoarea. Ce poate face acum Uniunea Europeană pentru a ajuta SUA în acest dosar? Ce putem face face mai mult decât ceea ce facem. Oare putem să ușurăm situația? Cum putem noi să intervenim? Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum doamna Muniz de Urchiza. Mulțumesc, doamna președinte. Guantanamo a reprezentat o adevărată aberație juridică și umanitară și este o ilustrare clară a concepției unilaterale a domnului Bush față de scena internațională, față de relațiile internaționale cu un dispreț plin pentru dreptul internațional. Și trebuie să reparăm acest lucru. Trebu- și domnul Obama face exact acest lucru. În momentul în care a anunțat închiderea centrului de detenție, a fost una dintre primele sale decizii, o decizie curajoasă prin care își dorea să recupereze legitimitatea SUA în fața lumii întregi. Dar termenul pe care și l-a impus, și anume 22 ianuarie pentru a închide Guantanamo, a expirat deja și încă mai sunt 92 de deținuți în Guantanamo. Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să stabilească o adevărată relație strategică transatlantică și trebuie să susțină decizia președintelui Obama și pentru a face asta cea mai bună metodă este de a accepta deținuți din, opta, din Guantanamo. Spania și alte țări membre au făcut acest lucru pe baza comunicării comune declarației comune care a fost deja evocată uh, din data de 15 iunie 2009. Dar Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, e vorba de decizii suverane din partea statelor membre, eu cred că ar trebui să avem o acțiune uh, comună, uh, plină de solidaritate, în așa fel încât să susținem o decizie, o decizie pe care noi o, o am cerut-o din partea Parlamentului European în mai multe ocazii. E vorba de 50 de deținuți care au, uh, pot fi eliberați. E vorba de o cifră care ar putea să convină celor 27 de state membre. Există mecanisme interne de schimb de informații între statele membre și precum și țările asociate la spațiul Schengen, uh, în așa fel încât să existe un schimb de informații, de experiențe, de practici în ceea ce privește reintegrarea din punct de vedere social a acestor deținuți. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Weigel. Un minut najprej hvala obema predstavnikoma sveta in komisije. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei pentru faptul că au o atitudine proactivă. Guantanamo este o rușine încă din momentul în care a fost creat acest centru de detenție. Și Poate că la început uh, am putut să înțelegem uh, uh, raționamentul administrației Bush, dar încetul, concetul ne-am dat seama că cei care erau deținuți acolo nu se bucurau de niciunul dintre drepturile fundamentale care sunt consfințite prin atâtea convenții. Chiar azi dimineață am citit un document uh, al uh, acestei forțe comune uh, care se ocupă de Guantanamo. Un document care vorbește despre deținuții care au mai rămas acolo. Și ne-ar putea face să râdem dacă nu ar fi atât de serios. A venit momentul să îi lansăm un apel domnului Obama și să-i spunem închideți acest centru de detenție rușinos. Mulțumesc, doamna Flotră. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu îmi doresc ca totul să fie făcut la nivel european pentru a incita statele membre să-și asume responsabilitățile ce revin și pentru a primi deținuți din Guantanamo, care de fapt sunt uh, victime, victime ce trebuie primite în toate condițiile necesare de siguranță pe teritoriul european. Toată lumea știe că închiderea centrului de detenție în Guantanamo nu este uh, elementul primordial în lupta împotriva terorismului nici în Statele Unite, nici în Europa. Ați spus că legea care există în Statele Unite antiterorism este o lege limitată, iar procesele în fața unor tribunale militare nu pot fi acceptate. În Europa, prizonierii din Guantanamo pur și simplu nu cad din cer. Cred că știm foarte clar faptul că nu s a clarificat, nu s-a clarificat situația. Doamna Otala vorbea despre ancheta parlamentară din 22 decembrie a Lituaniei. Trebuie să aplaudăm Lituania. Este o poziție exemplară care trebuie să fie luată drept model. Nu am tras concluziile ce se impun de pe urma acestor practici ilegale pe uh, teritoriul european. Și cred că asta este munca Comisiei Europene, este munca Consiliului. Noi trebuie să tragem toate învățămintele din ceea ce s-a întâmplat în materie de practici ilegale care au dus la posibilitatea unei astfel de, de existența unui astfel de centru de detenție Guantanamo. Mulțumesc, spune doamna președinte. Am câteva cereri în ceea ce privește procedura catch de ai. Vom încerca să acordăm cuvântul tuturor. Vom reuși să facem acest lucru dacă respectați timpul de intervenție limitat la un minut. Mai întâi, doamna Rashida Dati. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, recent am aflat că centrul de la Guantanamo nu se va închide așa cum era prevăzut în 2010, ci înainte de sfârșitul mandatului președintelui Obama în 2013. Dacă închiderea aceasta durează, este amânată, trebuie să ne bucurăm că totuși este pusă în mișcare pentru că aceasta răspunde voinței Europei și centrul din Guantanamo ne face să avem foarte multă voință și foarte multă ambiție pentru a rezolva această problemă. Recent m-am întâlnit cu Eric Holder, ministrul american al justiției, care mi-a explicat cât de amplă este această însărcinare și a exprimat dorința și voința de a susține țările europene pentru a închide acest centru de detenție, primindu-i pe deținuți pe teritoriul european. Deci trebuie, într-un efort coordonat, să-i ajutăm pe americani să întoarcă o pagină peste această realitate pe care noi o contestăm de foarte multă vreme. Mulțumesc foarte mult. Doamna Novatolavo, un minut. Ďakujem vám pekne. Prečo má Európska únia znáša dôsledky? Mulțumesc foarte mult. De ce ar trebui ca Uniunea Europeană să plătească prețul politicilor americane? președintele american a fost susținut de multă lume pentru că în campanie a promis că va rezolva această problemă. Și noi nu putem decât să stăm cu mâinile în sân și să privim. Dar Europa a fost totuși implicată. Uniunea Europeană este o parte a lumii și lumea nu este fericită în acest moment. Dar ne aflăm în aceeași barcă, practic, cu americanii în ceea ce privește amenințările teroriste și ar trebui să analizăm în special prevenirea actelor teroriste. Ar trebui să facem tot posibilul pentru a îi ajuta pe acești oameni să se reintegreze în societate, să-i ajutăm să se implice într-o viață normală. Mulțumesc, domnul Romero. Eh, Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la ce spunea doamna Flotru. Este foarte important să ajutăm administrația Obama să închidă Guantanamo. Am cerut acest lucru foarte mult timp și este absolut um, fără niciun fel de îndoială ca să, să acordăm ajutorul necesar pentru a primi pe toți cei care trebuie să-i primim, dar să nu uităm că această închisoare exista uh, pentru că a fost alimentată și din Europa, așa încât avem o responsabilitate istorică pe care nu o putem evita. Este absolut necesar să contribuim la închiderea închisorii de la Guantanamo, dar trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea, pentru că este și o responsabilitate europeană. Mult timp uh, Europa și-a întors ochii în altă parte, iar președintele Comisiei Europene, care era prim-ministru portughez atunci, a permis să treacă peste teritoriul țării sale zboruri către Guantanamo. Această responsabilitate istorică nu poate fi amânată, nu poate fi evitată în niciun caz. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții suntem de acord și pe bună dreptate că ar trebui să susținem decizia Statelor Unite de a închide această, uh, acest penitenciar de la Guantanamo și Uniunea ar trebui să accepte foștii deținuți acolo. Aceasta a fost o greșeală uriașă din partea Statelor Unite în tentativa lor de a lupta împotriva terorismului. Și trebuie să știm că aceste greșeli nu se vor repeta pe viitor și că Europa nu va ajuta la repetarea acestor greșeli. Raportul care, a fost, care va fi emis peste câteva luni vorbește în continuare despre cooperarea statelor europene cum ar fi uh, Regatul Unit, România și Polonia. Deci nu putem condamna asemenea comportamente pe de o parte și să spunem că, într-adevăr, Guantanamo ar trebui să fie închis și, pe de altă parte, să acceptăm genul de activități uh, care se desfășoară în Europa. Ar trebui să ne acceptăm responsabilitatea. Domnul Zenca, vă rog. Voi începe prin a mă referi la ce a spus predecesorul. A spus că existau asemenea prim, uh, închisori și în Polonia și în România. Eu sunt polonez și vreau să, să vă spun că nu există nici o probă că au existat asemenea închisori în Polonia. Al doilea comentariu. Cred că în uh, această sală nu, părerile nu sunt uh, împărțite. Pute, se poate vedea foarte clar că soluționarea problemei Guantanamo va fi una foarte complicată. Și atunci ce a trebuit să facem? Întreb, eu întreb dacă au existat într-adevăr schimbări în ce privește tehnicile de încarcerare și de interogare la Guantanamo. Au fost utilizate multe metode, au fost, uh, nu au fost lăsați să doarmă, au fost torturați în multe feluri sunt tehnici inumane și nu se știe dacă au fost abandonate. Și, uh, și în final, doamna Morzvai, mulțumesc. Pen, örülök annak, hogy uh, képviselőtársaim... Mulțumesc. Văd că colegii mei sunt revoltați de încălcarea drepturilor omului, aceste severe încălcări ale drepturilor omului care s-au întâmplat la Guantanamo în, lupta, în numele luptei împotriva terorismului. Dar putem fi luați în serios doar dacă după mai multe discursuri, luați și măsuri și vă angajați astfel încât uh, închisori ca Guantanamo, ca închisorile din uh, Ungaria, să nu mai fie uh, acceptate, pentru că două, doi deținuți uh, politici sunt uh, în momentul de față în arestul poliției, așteptându-și uh, procesul în Ungaria și drepturile lor uh, au fost încălcate timp de un an de zile, exact la fel cum s-a întâmplat și în Guantanamo. Și aș dori să îi întreb pe colegii mei uh, cine ar dori să ia în serios această problemă și rog să ridice mâna și să promoveze măsuri pentru uh, analizarea situației. Cine ar susține așa ceva? Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum îi dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă refer la două teme foarte concrete. Una adusă în discuție de domnul Scholz și alta de domnul Salafranco. Mă refer la Yemen. Relația cu Yemen nu a ajuns la o decizie concretă și nu s-au adoptat niciun fel de decizii pentru a putea uh, referi la prizonieri care ar provine din Yemen și care ar fi la Guantanamo. Situația din Yemen a făcut obiectul unor concluzii ale primului Consiliu Comun al ministrilor afacerilor externe care a avut loc în istoria Uniunii Europene. Pentru că știți pe 25 ianuarie a avut loc un consiliu obișnuit. S-a emis o rezoluție în care se invită la un program de reformă politică profundă în Yemen. Dar nu se face niciun fel de aluzie la problema închisorii de la Guantanamo. Evident că noi susținem aceste concluzii Așa cum știți, a avut loc și o conferință la Londra pe 27 ianuarie și susținem și concluziile de acolo. Domnul Scholz se refera la prizonierii de la Guantanamo și la posibilitatea schimbării statutului teritorial. Este o problemă care vine dintr-un tratat internațional între Statele Unite și Cuba din 1993 și uh, ne aflăm aici în uh, fața unei probleme de relații bilaterale dintre Statele Unite și Cuba. Există, văd, un acord general în ceea ce privește prizonierii din Guantanamo, pentru că reprezintă o încălcare profundă a drepturilor omului, a drepturilor juridice și nu poate fi tolerat noi nu dorim să se mai producă așa ceva în istoria omenirii. Am criticat uh, Uniunea Europeană și dorim să colaborăm cu președintele Statelor Unite, care a hotărât că uh, a ajuns momentul să se termine cu Guantanamo, să se închidă închisoarea de la Guantanamo. Mai mult decât atât, să aibă loc o reformă a politicii închisorilor în Statele Unite. De aceea, ce spunea domnul Valci, privind necesitatea intrinsecă de a închide această închisoare pentru încălcarea masivă a drepturilor omului este absolut întemeiată. Și mai mult decât atât, în orice caz, cred că Faptul că în alte țări din lume au loc încălcări ale drepturilor uh, ale omului sau că în Europa au, încălcări, au loc încălcări, asta nu înseamnă că situația respectivă nu trebuie criticată. Dacă vorbim, uh, mă referam la ce spunea domnul Latra, sunt absolut uh, sigur că și dumnealui este de acord că în Europa nu există așa ceva. Nu există nicio închisoare asemănătoare cu închisoarea de la Guantanamo. Uniunea Europeană și Statele Unite au colaborat uh, profund uh, pe uh, marginea acestei probleme. La 15 iunie anul trecut, ambele atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană, ne-am angajat să colaborăm pentru în problema drepturilor omului și în lupta împotriva terorismului. Drepturile omului care sunt încălcate la închisoarea din Guantanamo, dar și în lupta împotriva terorismului care să aibă loc cu respectarea drepturilor omului și a legalității. Este foarte important să fim cu toții de acord, suntem de acord cu domnul Coelho care se refera la importanța colaborării Uniunii Europene în această chestiune. Pe de altă parte, nu este vorba numai despre existența unei hotărâri din partea Statelor Unite de a închide Guantanamo, cu toate problemele uh, aferente și pe care le-am prezentat deja. Trebuie să recunoaștem faptul că președintele Obama face o ruptură cu trecutul este o întoarce pagina pur și simplu, nu numai în ceea ce privește Guantanamo, dar în, toate, în ce privește toate practicile asociate închisorii de la Guantanamo. Așa că vedem cu câtă hotărâre președintele Obama a adoptat acest lucru. Președintele Obama a pus uh, punct programului închisorilor secrete ale CIA, uh, a, a dat ordin ca toți uh, cei aflați în acele închisori să fie înscriși în programul Crucii Roșii. De asemenea, a cerut îmbunătățirea tehnicilor de interogare și acest lucru nu se mai poate face prin folosirea torturii în uh, interogatorii pentru că ele au apărut mai ales după 11 septembrie, ceea ce înseamnă, cum spuneam, că se întoarce pagina. Și uh, s-a reexaminat și politica de transferuri, mai ales când este vorba de dreptul internațional. Salutăm această inițiativă și am spus acest lucru în declarația comună pentru că s-a ajuns la revizuirea profundă a politicii Statelor Unite în ceea ce privește interogatoriile, detențiile ca parte a luptei împotriva terorismului. Și în această declarație spuneam de asemenea că luăm notă de angajamentul Statelor Unite de a relua toate temele legate de securitate, de a revizui pe larg politicile mai ales dacă ne gândim și la declarația președintelui uh, Obama din 22 uh, ianuarie. Sigur că vom colabora. La acest lucru s-a referit și doamna Maria Munoz. Uh, la colaborarea cu Statele Unite. Europa a criticat de foarte multe ori Statele Unite, iar Europa trebuie să colaboreze cu Statele Unite în măsura posibilă și cu aceste limitări. Există niște limitări care se referă la Statele Unite și țin de legislația Statelor Unite și există o limitație, o limitare care se referă la statele Uniunii Europene și care trebuie să spună dacă acceptă sau nu să primească prizonieri proveniți la, de la Guantanamo. Bineînțeles, uh, poziția președinției Consiliului este cea de colaborare și insistăm pe această colaborare uh, respectând și apărând securitatea și dreptul la securitate al fiecărei țări și al fiecărui cetățean european. Bineînțeles că nu poate să existe un alt principiu. Deci cooperare, cum spuneam, cum spunea și doamna Gomez, cooperare între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar cooperare și între statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să colaborăm între noi, trebuie să dialogăm și de asemenea ca parte a acestui dialog, trebuie să mergem cumva dincolo de Guantanamo. Dacă mă gândesc la cele spuse de, de Otalia Sarnechi, nu? Trebuie să colaborăm pe marginea problemei victimelor pentru că uh, și aceasta face parte din relațiile cu Statelor Unite. Și trebuie să instaurăm acest dialog uh, pe tema victimelor acestor delicte teroriste. Este un element pe marginea căruia trebuie să lucrăm în viitor și se menține, cum spuneam, un dialog profund cu Statele Unite pe marginea acestei chestiuni. Pentru a încheia, vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Există o poziție foarte clară a Uniunii Europene față de problema închisorii de la Guantanamo. Noi suntem pentru închiderea acestei închisori. Uniunea Europeană susține neîncălcarea pentru niciun fel de motiv a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și trebuie să colaborăm cu Statele Unite pentru că există în, statele, în politica Statelor Unite un, o întoarcere de 180 de grade față de politica trecutului, față de politica, față de terorism, față de interogatorii. Deci aceasta este linia pe care trebuie să o întărim, trebuie să contribuim la consolidarea acestei, uh, acestei linii a politicii americane și trebuie să ajungem la ceea ce dorim cu toții și anume închiderea definitivă a închisorii de la Guantanamo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Mulțumesc. În primul rând doresc să reiterez faptul că noi considerăm că e în interesul nostru al tuturor din Uniunea Europeană să se închidă uh, centrul de detenție de la Guantanamo, după cum am spus înainte. Comisia așteaptă să se facă încă și mai multe progrese în închiderea Guantanamo de către uh, administrația americană. În ce privește intervenția domnului Schulz, aș dori să repet, noi considerăm că principala responsabilitate pentru Guantanamo este a Statelor Unite. Cu toate acestea, Comisia consideră că Uniunea Europeană trebuie să ajute pe cât poate eh, partenerii americani în a rezolva această problemă. S-au eh, luat deja măsuri de către administrația Obama, măsuri menționate de domnul ministru, ca răspuns la întrebarea domnului Zemcas, ar trebui să menționăm că Uh, Obama a uh, pus capăt uh, tehnicilor speciale de interogare și este o măsură binevenită. Ca răspuns la întrebarea domnului Salafranca în legătură cu cei 15 deținuți, a căror soartă încă nu a fost hotărâtă, noi considerăm că Administrația Statelor Unite va rezolva cazul acestor 15 deținuți și vor ajunge la o soluție Uh, similară cu cele de până acum. Comisia încă nu a primit uh, raportul uh, grupului de lucru, deci nu vă putem da o, nicio informație uh, punctuală, însă noi dorim ca toți să beneficieze de un proces echitabil. Și în cele din urmă, noi credem că trebuie să continuăm să susținem o abordare uh, coordonată pentru rezolvarea acestei probleme și apreciem uh, orice susținere și uh, reacție din partea Parlamentului. Mulțumesc, președinte. Acum am încheiat dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de întrebarea orală către Consiliu și Comisie, obiective principale pentru conferința părților contractante la CITES. Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție. Autorul întrebării